al Comisiei referitor la programul de activitate al președinției române. Profit de această ocazie pentru a saluta primul ministru al României, colega noastră ani îndelungați, Viorica Dăncilă, care are acum cuvântul. domnule președinte al parlamentului european domnule președinte al comisiei europene stimați membri ai parlamentului european doamnelor și domnilor sunt onorată să fiu prezentă astăzi aici în fața dumneavoastră în calitate de prim ministru al româniei. am preluat mandatul european de la austria și aș dori să reiterez cu această ocazie mulțumirile mele pentru președinția austriacă. în același timp țin să adresez mulțumiri și partenerilor noștri din trio finlanda și croația cu care am avut o coordonare foarte bună în pregătirea unui program comun echilibrat de lucru pentru următoarele optsprezece luni. în cele ce urmează vă voi prezenta prioritățile președinției române a consiliului uniunii europene și viziunea asupra viitorului uniunii. doamnelor și domnilor europa a știut întotdeauna să depășească obstacolele să renască după episoadele mai puțin faste ale istoriei. însuși proiectul european în forma sa de astăzi a fost modelat de multiplele crize prin care a trecut. astăzi ne aflăm din nou într un moment complex al procesului de construcție europeană dar după cum bine știți orice situație de acest gen poate fi transformată într o oportunitate într un nou început. din acest motiv vă spun că în viziunea mea exercitarea președinției rotative de către românia în următoarele șase luni nu este doar o datorie formală sunt peste cinci sute de milioane de cetățeni europeni care așteaptă un răspuns despre viitorul casei în care trăiesc și care se numește europa. cred de aceea că este important să arătăm cetățenilor uniunii că instituțiile europene lucrează pentru ei și mai ales că produc rezultate care le îmbunătățesc viața și perspectivele de viitor. sunt conștientă că prima etapă a președinției rotative va fi intensivă și redusă ca timp în ceea ce privește procesul decizional. de aceea contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră pentru a finaliza cât mai multe dosare legislative aflate pe agenda europeană și să răspundem provocărilor la nivel european. viziunea președinției româniei asupra proiectului european este structurată în jurul ideii de coeziune ca valoare comună europeană declinată în toate dimensiunile sale coeziune politică ilustrată de nevoia de unitate între statele membre coeziune economică și teritorială în vederea reducerii decalajelor de dezvoltare între statele membre și între regiuni coeziune socială importantă prin prisma prezervării celor patru libertăți ale pieței interne a uniunii europene. această accepțiune a conceptului de coeziune este transpusă de o manieră transversală în cadrul priorităților noastre tematice care se desprind pe patru piloni principali de acțiune europa convergenței europa siguranței europa actor global europa valorilor comune. europa convergenței reprezintă primul pilon de acțiune al președinției româniei la consiliul uniunii europene și are în vedere asigurarea creșterii economice dezvoltarea socială reducerea decalajelor competitivitatea conectivitatea și sustenabilitatea. piața unică este desigur cea mai mare realizare a uniunii nucleul construcției europene. drept urmare unul din obiectivele președinției româniei este de a avansa agenda legislativă în domeniul pieței interne în scopul definitivării cadrului necesar unei bune funcționări a acesteia. trebuie să consolidăm baza științifică și tehnologică a industriei europene prin care putem stimula competitivitatea noastră la nivel internațional și totodată putem genera creștere economică și locuri de muncă. vom continua să promovăm digitalizarea inclusiv în domeniul industriei europene. ofensiva digitală a fost promovată deja de anterioarele președinții estonă și austriacă ale consiliului uniunii europene și noi vom urmări la rândul nostru să continuăm să lucrăm în același ritm susținut. ne vom concentra pe dezvoltarea legăturilor funcționale dintre est și vest dintre nord și sud care să faciliteze conexiunile de toate tipurile pentru operaționalizarea celor patru libertăți de circulație și pentru creșterea competitivității economiei europene și a nivelului de trai în regiunile mai puțin dezvoltate vă spuneam despre necesitatea unei politici pe termen lung în domeniul industrial iar la fel de importantă este reglementarea uniunii energetice. aceste două teme vor ocupa un loc important pe agenda președinției noastre. al doilea pilon al președinției româniei va fi europa siguranței suntem în fața unor provocări de securitate ce amenință siguranța cetățeanului. uniunea europeană se confruntă cu o paletă largă de riscuri și amenințări care pot să submineze valorile și prosperitatea societăților noastre deschise. într o lume a digitalizării accelerate trebuie să avansăm în ceea ce privește protejarea cetățenilor în spațiul virtual. este necesar să consolidăm reziliența uniunii la atacuri cibernetice. așadar securitatea cibernetică va reprezenta o condiție necesară pentru orice proiect referitor la societatea informațională. tot în legătură cu securitatea uniunii vom trata cu toată seriozitatea negocierea și finalizarea inițiativelor privind gestionarea coerentă a fluxurilor migratorii întărirea granițelor externe ale uniunii intervențiile de urgență lupta împotriva terorismului protejarea siguranței cetățenilor în spațiul virtual operaționalizarea și chiar extinderea mandatului parchetului european către infracțiunile de terorism precum și consolidarea cooperării judiciare în materie civilă și penală. ne dorim să contribuim la formularea de soluții viabile în aceste domenii legate de migrație și să promovăm cooperarea dintre statele de origine și de tranzit inclusiv în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane cel de al treilea pilon pe care ni l am propus pentru președinția româniei este europa actor global. în viziunea noastră direcția principală de acțiune în acest domeniu trebuie să pornească de la angajamentele comune asumate prin strategia globală de politică externă și de securitate a uniunii europene. în materie de politică de securitate vom promova întărirea capacităților de apărare și securitate ale uniunii europene în strânsă complementaritate cu procesele similare din cadrul nato. în același timp trebuie să ne orientăm atenția în vecinătatea noastră imediată ceea ce presupune avansarea politicii de extindere a uniunii. aniversarea anul acesta a zece ani de la lansarea parteneriatului estic va reprezenta un moment important în acest sens. o atenție deosebită însă trebuie acordată balcanilor de vest. de asemenea vom susține implementarea angajamentelor uniunii în plan internațional. reperele esențiale sunt promovarea intereselor comerciale modernizarea sistemului comercial multilateral și extinderea acordurilor de parteneriat economic și de comerț liber. al patrulea pilon pe care se va desfășura președinția româniei va fi europa valorilor comune altfel spus pentru a stimula coeziunea politică europeană ne propunem să promovăm intens principiile și valorile ce ne unesc totodată trebuie să combatem cu fermitate o serie de probleme cu care se confruntă încă societățile din cadrul uniunii cum ar fi rasismul intoleranța xenofobia populismul antisemitismul sau discursul bazat pe ură. ne dorim o uniune mai democratică deci vom promova egalitatea de tratament la care aspiră toate statele membre și toți cetățenii europeni. acest aspect este esențial pentru încrederea cetățenilor față de proiectul european. vă spun acest lucru din perspectiva cetățenilor români pe care îi reprezint în calitate de prim ministru și care în pofida atașamentului lor foarte puternic față de uniune resimt un tratament inegal față de românia în special atunci când țara noastră este criticată pentru aspecte care sunt firești în alte state membre sau când româniei i se impun anumite condiționalități care nu există în alte state ale uniunii. românii resimt inechitate când văd că țara lor este ținută în afara spațiului schengen și vreau să mulțumesc cu această ocazie domnului președinte jean claude juncker și domnului președinte antonio tajani pentru susținerea totală pe care ne o oferă pentru aderarea la spațiul schengen. v am dat aceste exemple din țara mea pentru a se înțelege că anumite decizii care se iau la nivel european în privința unor state membre se răsfrâng în final la nivelul cetățenilor din acele state și determină într un sens sau altul încrederea pe care aceștia o au față de uniune. deci tot timpul când luăm decizii trebuie să ne gândim la cetățenii din statele membre vizate de hotărârile noastre și trebuie să eliminăm orice formă de tratament diferențiat astfel încât să consolidăm valorile comune ale uniunii. educația și cultura reprezintă cheia viitorului europei atât din perspectiva individuală a cetățeanului european cât și din prisma consolidării proiectului european. de asemenea este nevoie de soluții care să determine implicarea tinerilor în conturarea unei europe puternice bazată pe valori comune europene. doamnelor și domnilor urmărim cu toții deciziile din parlamentul britanic și este evident că brexit va fi în centrul atenției pe durata președinției româniei la consiliul uniunii europene. vom întoarce această filă a istoriei uniunii dar trebuie totodată să tragem învățămintele din această situație. în luna mai democrația noastră cea mai mare democrație transnațională va alege un nou parlament european. propun să valorificăm viitorul context electoral întrucât este o ocazie pentru noi cei ce credem în europa să promovăm o uniune mai puternic orientată către principiile sale fondatoare în rezonanță cu spiritul nostru european. eu cred într o europă puternică prin unitate într o europă mai bună prin îndeplinirea angajamentelor către cetățenii săi și în plan global și de ce nu cred într o europă mai europeană prin promovarea valorilor autentice europene și stimularea la nivelul cetățenilor a sentimentului apartenenței la spațiul european o europă puternică și unitară în toate dimensiunile ei politică economică socială reprezintă cea mai bună soluție pentru viitorul proiectului european. vă mulțumesc. Are acum cuvântul vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Andrus Ansip. Mulțumesc, domnule președinte onorată doamna prim-ministru, onorați membri ai Parlamentului European, Vorbesc acum în numele domnului președinte Juncker și pot să vă spun că este o plăcere deosebită pentru mine să fiu aici la lansarea acestei președinții istorice, prima a României. Ca și țara mea, Estonia și multe alte state membre, România și-a sărbat cea de-a suta aniversare, sută aniversare anul trecut. E bine să ne amintim trecutul, dar în același timp e bine să vedem ce drum am parcurs în acest secol. România a făcut extrem de mulți pași înainte și acum și-a ocupat locul care îi revine de drept în inima Europei. Și niciun simbol nu reflectă mai bine acest progres decât această președinție a Consiliului, pentru că în următoarele șase luni România va prezida Consiliul de Miniștri printr-o perioadă extrem de importantă pentru Uniunea Europeană. Săptămâna trecută am fost prezent la București, alături de toți colegii mei din Comisia Europeană, pentru a vedea direct pregătirile extrem de bine făcute, organizate în vederea evenimentelor ce urmează. Însă președinția înseamnă și foarte multă răspundere, chiar mai mult într-o perioadă de schimbări și de campanie electorală. După cum a spus în repetate rânduri domnul președinte Juncker, Comisia Europeană este la dispoziția dumneavoastră și este gata să vă sprijine permanent. vom coopera cu toate instituțiile, cu toate părțile implicate pentru a asigura că următoarele șase luni, într-adevăr, sunt productive, sunt șase luni de succes, contribuind la unitatea și solidaritatea europeană. Dumneavoastră puteți conta pe noi, dar și noi contăm pe dumneavoastră. Ne așteptăm să asigurați stabilitate și o conducere fermă. Sperăm să creați punți și să găsiți consens în Europa și acasă. Spun asta pentru că orice președinție de succes depinde mai întâi de toate de unitatea națională și de consensul politic național. Un front unit acasă va ajuta o Europa unită să meargă înainte. România știe mai bine decât multe alte țări ce înseamnă unitatea. În perioada negocierilor de aderare, întreaga țară a făcut eforturi pentru ca România să-și poată îndeplini toate criteriile de aderare. Nu era un exercițiu birocratic. A fost un efort național, o țară întreagă, unită, în vederea atingerii acestui scop, întărirea democrației în contextul Uniunea Solidarității și a Valorilor Comune. Aceste valori, libertate, democrație, stat de drept, sunt valorile pentru care a luptat România. Și aceste valori nu pot fi niciodată încălcate sau diluate nicăieri în Europa. Trebuie să ne asigurăm că în următoarele șase luni și și după aceste șase luni lucrurile vor sta în așa fel. Spuneam că președinția înseamnă responsabilitate și răspundere. Aceasta va fi sarcina României în următoarele șase luni. Va fi greu, mai greu decât de obicei. Avem 242 de propuneri înaintate de comisie, pe marginea cărora colegislativul trebuie să ajungă la un acord. nu va fi foarte mult timp la dispoziție pentru că în 18 aprilie Parlamentul se dizolvă și începe campania electorală. Multe dintre aceste 242 de propuneri vizează lucruri esențiale de la pregătirea pentru Brexit, la migrație și regulile privind azilul. În domeniul meu, piața unică digitală șapte propuneri din 30 încă așteaptă un acord. Este vorba de chestiuni care au un impact direct asupra vieții cetățenilor europeni. E vorba de simplificarea achizițiilor și vânzărilor online făcute în mod transfrontalier. E vorba de intimitatea personală, e vorba de protecție împotriva atacurilor cibernetice. Dorim reguli corporatiste care, într-adevăr, să fie demne de secolul 21. Miza este extrem de mare. În lumea digitală și în toate celelalte contexte, de altfel. Sunt lucruri importante dacă vrem, într-adevăr, să facem progrese atunci când e vorba de viitorul pe termen lung al Uniunii Europene. Nu e vorba doar, aici doar de calcule matematice, e vorba de a decide ce Uniune vrem să avem mâine. E viitorul nostru exprimat în cifrele unui buget. Dezbaterea pe marginea bugetului european trebuie să arate europenilor că Uniunea Europeană este gata să-și ia destinul în propriile mâini. Când liderii europeni se vor întâlni la Sibiu, în data de 9 mai, vor trebui să arătăm cetățenilor europeni o perspectivă pentru un viitor mai unit, mai suveran. Acesta ar fi cel mai bun mesaj pentru cetățenii europeni, cetățeni care vor fi chemați la vot doar câteva săptămâni după aceea. Mă gândesc în special la europenii care vor vota pentru prima dată acum. Oriunde ar fi ei, în estul, vestul, nordul, sudul continentului, acești tineri au multe lucruri în comun. Ei speră într-un viitor mai bun, mai sigur pentru ei înșiși, caută o uniune cu adevărat unită și care aduce la oaltă cetățeni din diferite părți ale Europei, din Est și din Vest deopotrivă. Trebuie să arătăm acestor tineri că Uniunea, într-adevăr, va face ce doresc ei să facă. Aceasta este sarcina președinției române și cu toții o să vă sprijinim în acest efort. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Acum, în numele grupurilor parlamentare, va lua cuvântul domnul Stolojan în numele grupului popular european. Dinte, bine ați venit, doamnă prim-ministru, în Parlamentul European președinții instituțiilor europene v au transmis sprijinul lor deplin pentru succesul președinției româniei. este ceea ce dorim aici în parlamentul european și noi. avem dosare grele pe masa negocierilor cu consiliul migrația mobilitatea în transporturi peste patruzeci de rapoarte care privesc cadrul financiar multianual două mii douăzeci și unu două mii douăzeci și șapte și altele soluțiile din aceste negocieri vor prefigura viitorul uniunii europene în următorii ani. după cum bine știți însă doamnă prim ministru aveți foarte mulți miniștri noi care nu au experiența negocierilor cu instituțiile europene de aceea vă rog să le cereți acestor miniștri să se bazeze pe recomandările experților de la reprezentanța româniei care cunosc foarte bine dosarele de pe agenda europeană. pe bună dreptate v ați exprimat îngrijorarea ca statele membre din est să nu fie lăsate la periferia uniunii europene dar atât timp cât de exemplu românia nu este nici membră a spațiului schengen și nici membră a zonei euro țara noastră nu este pe deplin integrată în uniunea europeană. președinții instituțiilor europene au arătat că românia este pregătită și vor susține aderarea ei la spațiul schengen dar acest lucru nu este suficient ca prim ministru aveți obligația față de toți românii și față de mediul de afaceri din românia de a vă întâlni cât mai rapid cu prim miniștrii din olanda și franța cu cancelarii germaniei și austriei și să i convingeți că românia merită este pregătită să adere la spațiul schengen. în olanda ar trebui să mergeți și în parlamentul olandez dar fără președinții celor două camere ale parlamentului româniei care sunt lipsiți de orice credibilitate datorită motivelor bine cunoscute. în ceea ce privește zona euro ca președintă a comisiei naționale pentru pregătirea aderării la zona euro v ați pronunțat că veți face public planul de acțiune în acest scop anul două mii optsprezece a trecut și nu avem încă un asemenea plan de acțiune. vă rog să vă îndepliniți promisiunea în cel mai scurt timp posibil. vă doresc succes în exercitarea președinției româniei a consiliului. în numele grupului alianței progresiste a socialiștilor și democraților are cuvântul domnul udo bullmann. Doamnă prim-ministru, dragă Viorica, bun venit în Parlamentul European și felicitări pentru începutul primei președinții a României. <clears throat> Evaluăm foarte bine angajamentul tău față de aderarea României la Uniunea Europeană. <clears throat> ca fost europarlamentar, considerăm că ai experiența necesară și credem că vom colabora foarte bine cu această președinție, mai ales sarcinile pe care le-ai menționat și care ne așteaptă și ținând cont de situația serioasă din foarte multe zone de politică. Am ascultat cu mult interes cele spuse de tine și ai dreptate. Coeziunea socială, coeziunea regională reprezintă o chestiune extrem de importantă, orizontală. Și ideea de a organiza un nou model de convergență europeană este extrem de importantă pentru că merge în esența celor pe care trebuie să le discutăm. În ultima vreme s-a văzut foarte clar cât de serioasă este situația la Londra și cât de multă muncă trebuie făcută oricare ar fi hotărârea care se va lua în această seară. Piețele financiare internaționale toate lucrurile importante, chestiunile de fiscalitate, migrația, sunt chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm și reprezintă una din chestiuni, une din chestiunile cele mai importante. Vreau să te laud, vreau să arăt că am multă stimă pentru tine că ai hotărât în perioada Crăciunului să te alături celor care vor să contribuie în zona mediteraneană, să salveze vieți și nu să se facă că nu văd apropo de ce se va întâmpla acolo sau să se alăture celor care doar se bucură de ignoranță. Dați-mi voie de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că există probleme despre care trebuie să discutăm. Da, există lucruri care ne îngrijorează. Multe în uh, sistemul de justiție al României trebuie reformată. Trebuie să combatem decisiv corupția. Dacă în Europa modernă există o situație în care în, într-o țară sistemul, serviciile secrete au influență asupra procuraturii, e o situație pe care nu o putem accepta, doamnelor și domnilor. Abordez acest subiect acum și ar trebui să-l abordez mult mai adesea cu președintele dumnealui și să vedem care este răspunderea dumnealui în ceea ce privește uh, serviciile de informații. Doamnelor și domnilor, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să le scoatem în evidență acolo unde ele trebuie subliniate dacă în țara dumneavoastră și vorbesc uh, de acele lucruri uh, care se trec uh, sub tapet, nu stă deloc în fire să procedez în acest fel. E vorba de oameni care au avut de suferit pe nedrept în sistem, din cauza sistemului de justiție, situații care trebuie clarificate, dar nu putem recurge la o situație de amnistie generală, unde punem la oaltă în aceeași oală dreptatea și nedreptatea, pentru că nu există un temei pentru această Trebuie să instituiți statul de drept acolo unde e necesar. Știu că vreți acest lucru și vreau să vă încurajez. Faceți acest lucru. Pentru că e vorba de demnitatea dumneavoastră, pentru președinția dumneavoastră, pentru dumneavoastră ca persoană și Europa va fi alături de dumneavoastră dacă veți face asta. Statul de drept este o realizare a societății europene care protejează oamenii, care garantează libertățile în fața statului, și îmi pune capăt uh, arbitrarietății. Noi, socialdemocrații, știm acest lucru pentru că ne-am întemeiat ca partid în urmă cu 150 de ani din acest motiv. Statul de drept uh, nu poate fi manipulat după bunul plac pentru a servi interese politice. E un principiu pe care trebuie să-l respectăm uh, în fiecare tabără politică. Doamnă prim-ministru, sunteți o femeie curajoasă. Știu acest lucru. Și dorința dumneavoastră de reformare poate fi o premiză excelentă pentru următoarele șase luni, pentru o cooperare bună. Dar vreau să vă mai spun că aceia care știu întotdeauna mai bine, mai ales cei din Partidul Popular European, dacă în aceste zile există o țară în care se închid universitățile din nou, lucruri care nu s-a mai întâmplat din perioada fascismului, dacă există o țară unde nu se respectă drepturile jurnaliștilor, unde nu mai există libertatea de expresie, atunci întoarceți-vă de la această ușă. Nu pentru că nu aveți curajul să-i spuneți domnului Orban direct în față adevărul. Nu vă ștergeți pe uh, președinția actuală picioarele, pentru că e abordarea greșită. I-am spus acest lucru și domnului Juncker știe de la mine direct. Mulțumesc! Acum, în numele conservatorilor, are cuvântul doamna Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de eerste minister. Domnule președinte, stimați colegi, doamna prim-ministru, în primul și în primul rând dați-mi voie să salut președinția română. Șase luni nu e o perioadă foarte lungă de timp pentru dezbateri și negocieri, de aceea este deosebit de important să mergem cu toții în aceeași direcție și să cooperăm strâns pe perioada următoarelor două președinții. Pentru președinția română, extinderea europeană va fi o prioritate. Pentru prima dată, după mulți ani de zile, Uniunea Europeană, începând cu anul trecut, a început să rediscute chestiunea extinderii. Șase state din Balcanii Occidentali doresc să intre în Uniunea Europeană în jurul anului 2025. Însă, ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să-și facă întâi ordine în propria ogradă. Vorbesc de Brexit aici, vorbesc de nemulțumirea crescândă a cetățenilor europeni uh, vis-a-vis -vis de această chestiune a frontierelor deschise și a migrației. Combaterea migrației ilegale este o prioritate pentru noi. Și aș cere o orientare în direcția modelului australian pentru a descuraja intrările ilegale. Sper să fiți de acord cu mine și sper că acest lucru se va vedea în uh, negocierile pe marginea achiului referitor la azil. Mulțumesc! Pentru grupul alianților, Alianței Liberalilor și Democraților, are cuvântul domnul Frăhofstadt. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna prim-ministru, țara dumneavoastră preia președinția rotativă într-un moment critic. Suntem înainte de alegerile europene și am făcut o listă, o mică listă, transportul, mobilitate și transport, Uniunea Bancară, reforma sistemului Dublin, cadrul financiar multianual, unde avem nevoie de un acord și articolul care se îndreaptă împotriva guvernului polonez lansat de Parlament și cel lansat împotriva lui Orban. Sunt, aveți foarte multe lucruri de făcut și sper ca dumneavoastră și guvernul dumneavoastră în timpul președinției acestea nu o să apară un al treilea caz de articol 7 îndreptat împotriva guvernului României, pentru că vreau să vă spun că părerea mea este că nu sunteți departe de acest moment, continuând să ignorați opinia Comisiei de la Veneția. Sunt câteva dosare legislative care sunt acum în discuție în Parlamentul uh, Român. Am fost ultima dată împreună cu câțiva colegi uh, Uh, la București, ne-am întâlnit cu domnul Dragnea, care este președintele Camerei de Deputaților, președintele partidului dumneavoastră și a apărat aceste dosare și a spus că statul de drept e o chestiune de subsidiaritate. Vreau să vă spun că sunt multe lucruri în Uniunea Europeană unde se pune problema subsidiaritate, dar desigur că nu e adevărat pentru statul de drept Asta nu ține de subsidiaritate la nivelul Uniunii Europene și trebuie să vă spun că am spus exact același lucru în acea zi, i-am spus domnului Tăricianu și mi-a promis că guvernul dumneavoastră și ambele partide din majoritate vor modifica propunerile și ele se vor conforma Comisiei de la Veneția. Mai mult decât atât, a fost de acord cu mine că această comisie de la Veneția va veni cu un al doilea aviz după ce se face modificarea acestor propuneri. Propunerile vor fi trimise la Comisia de la Veneția pentru a restaura independența puterii judecătorești, pentru a uh, remedia codul penal, pentru a uh, remedia codul privind procedurile penale și legea ONG-urilor. Vreau să vă spun onest că din momentul în care ne-am întâlnit, și cu domnul Bulman și cu alții la București, nici măcar una din aceste promisiuni nu a fost respectată. Iar țara noastră, guvernul dumneavoastră, continuă să urmeze calea aceasta proastelor practici ca alte guverne a lui Orban și a lui Kaczynski. Și vreau să vă întreb dacă e adevărat. Citesc în presă că aveți un plan, s-a aprobat o lege ca să se acorde amnistie pentru corupție. Asta înseamnă că scoatem nu, peștele cer mare de la îndemâna instanțelor. Și vreau să vă spun un lucru foarte simplu în această dezbatere. Dacă se confirmă, grupul meu cel puțin și familia liberală nu va merge la, în alegeri cu asemenea parteneri. Vrem să avem parteneri cu forțe democratice care vor să facă curățenie în, în țară și care sunt împotriva abuzurilor, uh, folosirea abuzivă a puterii de către serviciile secrete. Nu este o critică la adresa țării dumneavoastră sau la adresa cetățenilor românii. Este o critică la adresa unor practici al majorității politice din țara dumneavoastră. Și cred că am dreptul să fiu critic la adresa acestor uh, practici. Sunt cetățeni cetățean de onoare al Republicii România. Mi s-a acordat această cinste în 2001, după ce am apărat la Consiliul European și nimeni nu mi-a cerut acest lucru, interesele României în tratatul de la Nisa, pentru că celelalte state membre aveau idei foarte frumoase să scadă drepturile de vot ale României, pentru că e țară doar din Europa de Est și era o discriminare față de România. Și în cele din urmă am reușit să obținem ceea ce era corect pentru Republica România, aceleași drepturi de vot ca celelalte state uh, membre, cum sunt și în favoarea aderării la zona Schengen și a zonei euro României. Deci nu e o critică, cum spuneam, ci trebuie să fieți un președinte, un viceprim-ministru real al acestei țări. Faceți curățenie, faceți acest lucru fără compromisuri cu forțele corupte ale prezentului. Mulțumesc! Pentru grupul verzilor are cuvântul doamna președinte acestui grup, Ska Keller. Bun venit, doamna președinte! Urez bun venit întregii președinții. Bineînțeles, președinția e întotdeauna momentul pentru ca o țară să strălucească, să-și arate talentele, diplomația, competența în ajunge la un compromis impresionând pe toată lumea cu competențele și talentele pe care le aveți, ca și guvern și ca țară. Președinția e o sarcină vitală în relațiile noastre interinstituționale și în progresul Europei. Președinția este de asemenea clipa în care țara este în lumina reflectoarelor. Și ce am descoperit privind guvernul României? Ei bine, lucruri care ne îngrijorează. România are o tradiție îndelungată de a lupta pentru libertățile civile, pentru libertate. Poporul din România a, a reușit să elimine o dictatură. ultimii ani, România a făcut o, un progres considerabil, mai ales în ceea ce privește combaterea corupției. Sunt realizări de care poporul român poate fi mândru. Noi toți ar trebui să fim mândri de aceste realizări ale românilor. Însă, astăzi, mii de români au ieșit în străzi cerând libertăți civile, bună guvernare. Problema e însă că nu sunt ascultați, deoarece, în schimb, guvernul um, a luat represalii împotriva lor, împotriva bunei guvernanțe. Modificările propuse de lege vor legaliza corupția. De altfel, guvernul intenționează să reducă drepturile la protest față de aceste modificări propuse și altele. Însă președinția trebuie să fie un exemplu. Trebuie să dea dovadă de credibilitate. Mai aveți încă vreme pentru a deveni acel bun exemplu de care avem nevoie în Europa, însă timpul trece. Aceste șase luni ale președinției dumneavoastră vor fi pline de evenimente. Ne așteaptă Brexit, alegerile europene. Însă, în același timp, președinția are nevoie de o viziune pe termen lung pentru Uniunea Europeană. Iată de ce e bine că ați planificat summitul european în luna mai. Trebuie să discutăm la acest summit despre problemele cele mai urgente cu care se confruntă Uniunea Europeană. Cum vom pune capăt schimbărilor climatice? Cum vom gestiona tranziția spre economie fără emisii de carbon? Cum vor deveni drepturile sociale o realitate pentru cetățeni mai degrabă decât vorbe frumoase și cum veți răspunde la atacurile la adresa statului de drept în multe state membre? Vă urăm mult succes cu toate aceste provocări și sperăm să fim impresionați. Pentru GUE Angel are cuvântul domnul Schiliotis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinția României va fi evaluată după felul în care va gestiona situațiile de criză, mai ales problemele legate de um, inegalitate, de agravarea situației economice a multor grupuri uh, sociale. În 2017 s-au publicat uh, statisticile sociale. Unul din fiecare șapte cetățeni europeni se află sub pragul de sărăcie. Din toate aceste motive, mulți cetățeni europeni se întreabă care sunt motivele pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Iată de ce președinția nu poate pierde uh, încrederea cetățenilor europeni, mai ales având în vedere alegerile care ne așteaptă. Trebuie să punem capăt politicilor neoliberale. Trebuie să sprijinim de asemenea disciplina financiară, să punem capăt politicilor de austeritate. Domnule președinte, noi de la GUE NGL vă încurajăm să răspundeți la dorințele cetățenilor și să vă alăturați forțelor progresiste din această instituție pentru a sprijini coeziunea Uniunii Europene. Sărăcia la care asistăm în Uniunea Europeană are nevoie de un pilon social cu un conținut real care să răspundă la nevoile societății. Din nefericire, la ora actuală e vorba sunt uh, doar vorbe goale, slogane care nu au un conținut real. Iată de ce avem nevoie de măsuri. Trebuie să facem investiții pentru a încuraja dezvoltarea economiei, pentru a înregistra creștere economică, pentru a spori coeziunea socială. E un obiectiv care trebuie să se numere printre obiectivele cadrului financiar multianual. De asemenea, să nu uităm și de digitalizare, una din prioritățile dumneavoastră. Trebuie să ținem cont și de aceasta pentru a crea însă locuri de muncă de calitate, demne, respectând drepturile de muncă. În același timp, avem nevoie de o abordare umanitară când vine vorba de subiectul migrației. Nu vrem o Europa fortăreață. În loc uh, să-i dăm bani Turciei pentru a stăvili migrația, trebuie să facem presiune asupra acesteia pentru a nu mai ataca suveranitatea unor țări din Uniunea Europeană, precum Grecia sau Cipru. Mulțumesc! Acum, pentru EFDD, are cuvântul domnul Pacșaș. Pone pirmininke, pone premjeră, Europos Sąjungos ekonomikos augimo skatinimas, saugumo stiprinimas, Creșterea economică în Uniunea Europeană, mai bună apărare, valori comune, toate acestea sunt subiecte de mare actualitate, care au fost discutate mulți ani și până acum nu s-a implementat nimic concret în acest domeniu. Doamnă premier, ați fi de acord să spuneți că la ora actuală e cel mai important să răspundem la două întrebări. În primul rând, de ce interesul pentru unificarea Uniunii Europene a fost înlocuit cu interesul de a diviza Uniunea Europeană? Și altă întrebare, de ce 70 de milioane de cetățeni din Regatul Unit au votat pentru Brexit? Care au fost cauzele acestui eveniment? Ce putem face pentru ca Franța și Germania să mai decidă în aceeași direcție? De ce nu mai decid în aceeași direcție mai degrabă? Aceste întrebări nu își vor găsi răspuns uh, prin programe de creștere economică. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se schimbe. Mulțumesc. În numele FDD are cuvântul domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru. Două lucruri uh, Uh, sunt um, importante în această dezbatere pentru mine. În primul rând, un guvern socialist care dorește să se ocupe de protecția frontierelor și de migrație. Vă felicit. În al doilea rând, domnul Bulman, care este la atac aici. Uh, este o chestiune care, până la urmă, va intra în istorie. Preluați președinția din partea Aust- de la Austria care a lucrat la un program și doresc să vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră, pentru că este o perioadă care nu e nici de cum ușoară, știm cu toții despre ce este vorba și uh, eu apreciez România pe oamenii ei, totuși am îndoieli dacă guvernul României are capacitatea de a modera procesele necesare pentru președinția UE. Uh, nu cred că este suficient de stabil. Sunteți cel de-al treilea prim-ministru al acestei țări în această perioadă legislativă. Există preocupări în ceea ce privește combaterea corupției și până la urmă trebuie ca la final lucrurile să fie judecate. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ivan din partea neafiliaților. Eu, spre deosebire de mulți care au criticat astăzi și argumentat și mai puțin argumentat, cred că această președinție va fi o președinție de succes. am convingerea că președinția uh, româniei va fi o președinție de succes pentru că avem nevoie ca aceasta să fie de succes. uniunea europeană trece printr un moment extrem de dificil este nevoie ca tot ceea ce am spus și discutăm aici să se întâmple de aceea vă garantez că aveți toată susținerea și a mea atât cât uh, contează pentru că timpul nu mi permite o să aduc în discuție doar două subiecte pe care eu le consider importante în primul rând trei sferturi dintre țările membre ale uniunii europene se confruntă cu un uh, proces tot mai accelerat de sclavie modernă uh, oameni care sunt obligați sunt privați de libertate muncesc nu au drepturi nu le sunt cunoscute drepturile nu doar românia este afectată ci trei sferturi dintre statele membre ale uniunii europene se confruntă cu acest fenomen numai în germania erau la un moment dat peste o sută șaptezeci zero de uh, cetățeni care se confruntau cu victime ale sclaviei moderne. al doilea subiect foarte important vorbeați de coeziune sigur că avem nevoie de resurse financiare. Uh, costurile directe și indirecte ale corupției la nivelul uniunii europene sunt evaluate la aproape o mie de miliarde Uh, de euro. <clears throat> sigur că românia este afectată și după unele prognoze cam patruzeci de miliarde de euro sunt pierduți anual costuri directe și indirecte dar în italia sunt pierdute cam două sute de milioane uh, cam uh, două sute de milioane de două miliarde de euro anual în uh, uh, uh, spania sunt o sută douăzeci de miliarde și așa mai departe deci o mie de miliarde sunt bani pe care îi putem recupera și folosi la nivel european pentru acea coeziune despre care dumneavoastră vorbiți. eu cred că acesta ar trebui să fie un punct important pe agenda președinției. Bună ziua tuturor! Îi rog pe toți colegii să-și respecte timpul de intervenții pentru că suntem foarte în întârziere. Doamna Șuița, un minut și jumătate. Președinte rumunske vlade, drago mi e da ste danas ovdje. Mulțumesc, Doamna prim-ministru, mă bucur că sunteți astăzi aici și mă bucură și faptul că România preia pentru prima dată președinția Uniunii Europeană. Astfel a început un nou trio la care participă și țara mea, Croația, și sunt ferm convinsă că vom avea o foarte bună colaborare. Am ascultat cu atenție programul dumneavoastră de lucru și uh, sunt convinsă că și tema coeziunii va fi una dificilă în contextul actual. Ați amintit uh, și depășirea decalajelor în Europa și sper că veți avea succes. Și o Europa a securității pe care ați menționat-o este foarte importantă pentru că ne dorim ca atât România cât și Bulgaria, dar și Croația să poată adera la spațiul Schengen în cursul președinției dumneavoastră, pentru că astfel să despară Europa celor două viteze. Printre prioritățile dumneavoastră ați menționat și o Europa puternică care să devină un actor global. Este un lucru extrem de important și ce mă preocupă cel mai mult însă este Europa valorilor comune de care ați spus. Sigur că există diferite teme aici, așa cum au spus și colegii, că există multe nemulțumiri și în România, multe proteste, în cazul dumneavoastră, chiar și statul de drept a fost pus sub semnul întrebării. Ați mai spus că statul de drept ar fi o chestiune care ține de subsidiaritate în Uniunea Europeană și acest lucru nu-l putem accepta. Ați auzit ce spun cetățenii dumneavoastră în stradă? Ați auzit și vreți să-l și puneți în aplicare? Vreți să apărați statul de drept în țara dumneavoastră? Pentru că acest lucru ar fi foarte important. Mulțumesc. Mrs. Prime Minister, dear colleague, Bine ați venit, doamnă prim-ministru, stimată, stimată colegă. Președinția română va fi prima președinție pe care o deține țara dumneavoastră. Însă este ultima înainte de alegerile europene. Va fi, prin urmare, o președinție extrem de importantă. Permiteți-mi să mă concentrez mai ales pe summitul de la Sibiu. El va reprezenta ultima oportunitate de a proiecta o altfel de Europa pentru toți cetățenii din toată Europa, înainte de alegerile europene. Permiteți-mi să vă spun care sunt așteptările și dorințele noastre și ce fel de Europa dorim să proiectăm prin summitul de la Sibiu. Considerim, considerăm că ați uh, stabilit prioritățile corecte pentru a uni europenii și coeziunea este, fără îndoială, cuvântul cheie, așa cum ați spus, economică, socială și politică. Coeziunea este o prioritate centrală. Aceste cuvinte se pot transforma în ceva foarte concret. În primul rând, pilonul social, care poate deveni lege, drept european și poate deveni instrumente financiare europene puternice. În al doilea rând, un preacord privind bugetul multianual, cu coeziunea ca prioritate centrală. Nu doar pentru statele membre, dar și pentru zona euro. Și o a treia chestiune foarte importantă. Contează Europa pe o graniță europeană și va fi România inclusă în final în zona în spațiul Schengen? A patra chestiune o reprezintă un parteneriat mai bun cu uh, vecinii noștri și uh, cu cei de la Est, un parteneriat uh, care este important pentru dumneavoastră. Astfel va fi mai ușor să gestionăm așa cum trebuie migrația și în final, cu o astfel de Europa vom avea unitate indiferent de ce se întâmplă cu Brexitului. Aveți această oportunitate și această sarcină uh, istorică. Domnul Deva, un minut. European... Domnule președinte, președinția română este în mâini sigure pentru procesul Brexitului. Aș dori să ajute premierul român, premierul britanic în acest proces. Acum doi ani mi s-a părut Brexitul ceva foarte simplu, dar astăzi este un subiect fierbinte și cu siguranță nu e nimic ușor pentru premierul nostru Tereza May, care, cu destul de mult curaj, a reușit să uh, macine acest bolovan pe care îl are în față și va trebui totuși să mai vadă ce se întâmplă în această seară. Însă, doamna prim-ministru nu uh, dorește să compromită totul uh, pentru o decizie, nu dorește nici să schimbe opinia la mijlocul parcursului, ci dorește să obțină cei mai buni pentru Marea Britanie, pentru Regatul Unit. Dumnea ei este um, între Ciocan și Nicovală și dorește să găsească ce este mai bun pentru ca să reușească să aibă succes în această problemă. Mulțumesc, domnul Iutaslovski. Un minut chcę życzyć pani premier jak najbardziej efektywnej prezydencji. Domnule președinte, dragi colegi, vreau să urez României o președinție foarte eficientă. Vă invit să vorbiți mai ales despre programul acestei președinții. Sunt foarte multe lucruri de făcut, trebuie să negociem bugetul, noua formă a politicii migratorii a Uniunii Europene. Sunt multe acțiuni prevăzute în uh, programul președinției, politica de coeziune reprezintă o prioritate la care țin foarte mult și sunt sigur că România va aduce o anumită sensibilitate geopolitică, uh, o sensibilitate față de tot ce se petrece în estul continentului nostru și în relațiile noastre cu Rusia. Desigur, valorile principale sunt respectarea statului de drept, uh, sunt chestiuni foarte importante, dar cred, dragi colegi, că trebuie să urăm României să poată să depășească obstacolele. C'è una domanda per lei, l'accetta? E o întrebare pentru dumneavoastră. Doriți să acceptați? Vă rog. Doamna Nicolai. Președinte, fără îndoială, președinția rotativă va fi o președinție provocatoare. Uh, nu este ușor să uh, vorbești despre viitorul Europei în condițiile în care te confrunți cu Brexit-ul dar este foarte ușor pentru unii să vorbească în afara realității și această dezinformare și lipsă Uh, de coerență în uh, a face afirmații este una din marile provocări cu care ne confruntăm la nivelul uniunii. fără îndoială statul de drept este o prioritate pentru românia și asta se vede din uh, modul în care respectăm cu strictețe. doamnă trebuia să puneți o întrebare. trebuia să i puneți o întrebare. domnul iuda domnule președinte suntem Doi Nicolai, cu numele Nicolai. Care dintre noi avea cuvântul? Dumneavoastră ați cerut cuvântul prin cartonaș albastru, prin procedura cartonașului albastru. Vreați să puneți o întrebare oratorului care vorbea înaintea dumneavoastră. Dacă nu aveți uh, întrebare de pus, nu, nu, eu nu vroiam să pun o întrebare, vroiam să vorbesc. Bine, atunci e după aceea rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Că Domnul Höckmark are cuvântul 1 minut și 30 acum. Mr. Speaker. Domnule președinte, doamnă prim-ministru, cred că este fantastic că acum România deține președinția Uniunii Europene. Este un semn care arată cum a evoluat Europa noastră. Dar trebuie să faceți fantastic acest lucru. Și aș vrea să vă spun că dumneavoastră și guvernul dumneavoastră trebuie să combateți corupția așa cum trebuie să o facă orice alt guvern. Amnistierea politicienilor corupți pentru că susțineți că sunt supraaglomerate închisorile nu este un demers acceptabil în Uniunea Europeană să vă luptați cu cei care luptă împotriva corupției nu este acceptabil. Decriminalizarea corupției, amnistierea corupților pentru a vă proteja proprii oameni nu este acceptabil. Am auzit că Udo Bullman, liderul grupului socialist, v-a apărat. Eu trebuie să spun că a fost rușinos pentru grupul socialiștilor s-a autodevalorizat. Trebuie să preluați răspunderea pentru a proteja România, pentru că noi credem că este fantastic că dețineți președinția. Nu o distrugeți, uh, aveți o răspundere, asumați-vă. Onorevole Hökmark, c'è una carta blu per lei. Domnule Hökmark, un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică pentru dumneavoastră, acceptați? Da, vă rog, întrebarea. <clears throat> stimate coleg uh, dar nu credeți că este o rușine că astăzi președintele partidului popular european domnul joseph daul l a felicitat pe domnul președinte iohannis președintele româniei spunând că va conduce excelent președinția consiliului uniunii europene când știm foarte bine cu toții că președinția rotativă a consiliului uniunii europene este preluată de către guvernul româniei în frunte cu prim ministrul român? de asemenea nu este o rușine că premierul austriac kurz pe douăzeci și unu decembrie la bucurești i a predat simbolic președinția consiliului uniunii europene domnului președinte iohannis făcând din nou o mare eroare politică și în același timp o mistificare față de cetățenii români și cetățenii europeni care trebuie să știe adevărul? vă rog răspunsul. Stimate coleg, eu cred că colegul meu nu a înțeles despre ce am vorbit eu în intervenția mea. Eu vorbeam despre problemele corupției în România, așa cum au fost ele arătate de Comisia de la Veneția, Transparency International și alte organizații. Și despre planurile um, despre planurile pe care le are România, despre interviul pe care l-a dat tocmai ministrul uh, de externe care este aici la BBC. E, dumneavoastră vorbiți despre altceva. Eu, pe mine nu mă supără ceea ce ați spus uh, dumneavoastră. Eu cred că mai degrabă dumneavoastră și socialiștii de aici ar trebui să fiți la fel de stricți cu România cum noi trebuie să fim cu Ungaria și Polonia, pentru că abuzul de putere este întotdeauna un abuz de putere și dumneavoastră și noi trebuie să le combatem. Mulțumesc! Mulțumesc, Tania Fajon, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă prim-ministru, la începutul președinției dumneavoastră, aveți toată atenția noastră. Însă cred că veți uh, da dovadă că puteți avea succes în uh, cursul președinției Mă bucură uh, prioritizarea Balcanilor Occidentali. Um, avem nevoie de progrese aici, de aceea aș dori să-i felicit pe colegii din Parlamentul Macedonian. Sper de asemenea că și Grecia va da un vot pozitiv în chestiunea numelui. Sper că vor uh, da dovadă de înțelepciune în soluționarea acestui conflict. Aș dori să solicit liderilor și președinției să fie foarte fermi în încercările unora de a distruge instituțiile noastre. Avem nevoie de o Europa care să fie uh, socială, stabilă, care să denuiască în pace. Sper că veți conduce bine Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule președinte mora postići održivi dogovor oko višegodišnjeg financijskog okvira. Dumneavoastră preluați președinția Consiliului Uniunii Europene într-o perioadă dificilă în care trebuie să ne punem de acord pe cadrul financiar multianual și în care vom fi părăsiți de un membru al Uniunii. Împreună cu alegerile europene, toate aceste evenimente vor determina viitorul Uniunii Europene. Sper ca problemele interne ale României să nu afecteze programul interesant și bun al președinției române. Vom discuta despre harta politică a Uniunii Europene, despre finanțe, despre migrație, toate aceste dosare nu mai pot aștepta, dar și despre poziția Uniunii Europene în lume. Eu zic că este important și foarte bine că președinția română dorește să abordeze toate aceste teme. E important să vorbim și despre securitate. Europa nu este nesigură, dar totuși nu mai este la fel de sigură ca înainte. Aceasta a, se vede și prin toate atentatele din ultima vreme și, desigur, și faza frontierelor. Domnul Meranescu. Cu mine se pot negocia dosare legislative cu președinția Consiliului asigurată de țara mea. Poziția mea ca europarlamentar român, membru al Partidului Național Liberal, este următoarea. Lucrez deja și voi lucra ca și până acum, de altfel, cu reprezentanța permanentă a româniei și voi contribui la închiderea dosarelor legislative. voi continua să apăr interesele românilor în toate dosarele care sunt uh, în uh, derulare. nu accept pozițiile împotriva uniunii europene ale guvernului psd alde. mă voi opune propunerilor stranii ale unor miniștri cum ar fi îngrădirea libertății de circulație a lucrătorilor români nu susțin atacurile guvernului psd alde la justiție și la statul de drept. doamnă dăncilă ați vorbit mult în ultima vreme despre consens politic intern. eu nu sunt de acord cu un consens împotriva justiției a statului de drept și a valorilor europene. ați cerut intrarea în spațiul schengen nu este complicat corectați legile justiției eh, trimiteți miniștrii să eh, discute în capitalele europene să convingă guvernele să voteze în favoarea româniei și aveți grijă pe cine trimiteți să prezideze uh, consiliul justiție și afaceri interne. nu fugiți de fondurile europene utilizați le românii au nevoie de autostrăzi de spitale de căi ferate. dacă ați face toate acestea ați demonstra că sunteți de partea românilor și a unei românii europene și ați câștiga respectul partenerilor europeni este obligația dumneavoastră să reprezentați românia în conformitate cu dorința majorității românilor și nu a majorității din parlamentul de la bucurești. mulțumesc. onorevole marinescu c'è una blue card per lei l'accetta? Domnule Marinescu, un cartonaș albastru din partea doamnei Iaconsari. Vă rog, doamna, puteți să vă puneți întrebarea. Domnule președinte, mă întrebam cum se face că nimeni nu a vorbit despre uh, una dintre cele mai mari încălcări ale drepturilor omului din Europa, care se petrece în România, tratamentul cetățenilor romi. Sunteți din România. Uh, aș vrea să vă întreb, uh, sau îmbunătățit lucrurile, s-a îmbunătățit situația romilor, sau suntem prea politicoși pentru a aduce în discuție subiecte dificile? Domnule Marinescu. Da, este o întrebare, după opinia mea, uh, venită din uh, lipsă de informații. doamnă uh, deputat, doamnă colegă, vă invit să veniți cu mine în România, chiar la mine în regiune, unde au mai fost și alți colegi de ai noștri și au vizitat orașul și regiunea vă invit să veniți și să vedeți ce se întâmplă în subiectul pe care l ați ridicat aici în românia. Domnul Weidenholzer, Iosef, te rog un minut. Mulțumesc, doamnă premier. În fiecare an se schimbă președinția la Consiliul UE. Este o rutină, cel puțin la nivel european. Preluarea președinției de către România însă deviază de la această schemă. În primul rând pentru că vin alegerile pentru Parlamentul European și deci se află sub o presiune de timp și pe de alta pentru că această președinție va pune România în lumina reflectoarelor. România este încă supravegheată prin MCV. Comisia a constatat uh, acum puține săptămâni că lucrurile s-au oprit și s-a uh, adoptat și o rezoluție în Parlamentul European cu privire la ceea ce se întâmplă în domeniul statului de drept. Așadar, România se va afla, după cum spuneam, în centrul atenției în următoarele șase luni, ceea ce însă este și o șansă. România poate să arate că este capabilă să-și gestioneze problemele interne fără să afecteze și președinția și suntem convinși că România, la nivel european, va putea să ducă lucrurile înainte și vrem să vă susținem cu drag în aceste încercări. Mulțumesc, uh, Iosef Iurec. Aveți, domnul Iurec, aveți cuvântul un minut. Zacne, korzystać z przysługującej minute, minuty. Chcę zwrócić uwagę, że... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe discursul meu de un minut, vreau să vă spun că după intervenția uh, domnului Bulman uh, am încercat să iau cuvântul în legătură cu procedura, prezida atunci domnul Tajani. Era vorba de articolul 11 al regulamentului interior care ne obligă să ne respectăm unii pe alții și să ne abținem uh, de la defăimare. Ce a spus domnul Bulman, care a vorbit uh, despre o țară membra a Uniunii Europene și despre un guvern pe care l-a calificat drept fascist, reprezintă o, uh, un semn de lipsă de respect față de acest parlament și față de cel mai mare grup politic din acest Parlament. Grupul politic al domnului Tajani este inacceptabil așa ceva și cred că Parlamentul, că președintele ar trebui să reacționeze imediat. În primul rând. În al doilea rând, nu există niciun fel de temei juridic pentru a nu da cuvântul unei persoane care a cerut să intervină pe procedură. Domnul Bulman nu este singurul care face astfel de comentarii. Aș vrea, domnule președinte, să-i împărtășiți domnului uh, Tajani uh, care este situația aceasta inacceptabilă, referitoare la intervenția domnului Bulman, lipsa de reacție din partea președintelui și faptul că nu mi s-a acordat dreptul de a lua cuvântul și acum îmi încep intervenția de un minut, domnule președinte. Era vorba doar de o chestiune formală. Intervenu... Mm, în niciun caz, îmi cer scuze, ați intervenit uh, pe o problemă uh, referindu-vă la președintele Tajani, care era în sală și care cunoaște foarte bine situația. Am să-i transmit, dar acesta a fost sensul intervenției dumneavoastră. Domnul Andrieu, acum. Madame la premier ministre, Mulțumesc, domnule președinte, domnule prim-ministru. Uh, uh, Viorica, bine ai revenit în fosta ta acasă. Mă voi exprima legătură cu CFM-ul. După cum știți, poziția Parlamentului uh, asupra acestui subiect este clară. Proiectul european are nevoie de un nivel de cheltuieli ambițioase pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabile, începând cu combaterea schimbărilor climatice și cu Uh, combaterea inegalităților sociale și teritoriale. Pentru că crește, cresc extremele, viitorul politic uh, european trece printr-o tranziție către noile modele de dezvoltare economică. Consiliul trebuie să conștientizeze că e că este nevoie de resurse și că dacă nu se vor, uh, dacă nu se vor acorda, Parlamentul nu va da avizul uh, conform pentru cheltuieli. Acum resursele sunt aproape nule. Am înțeles că în mai doriți să definiți uh, liniile mari ale unui posibil acord ale viitorului CFM. Ce înțelegeți prin linii mari, pe de o parte? Ne puteți explica și cum veți ține cont de părerea Parlamentului în legătură cu acest subiect? Mulțumesc. Prego, Mercedes, un minut. Eh, Stimate domnule președinte, doamnă prim-ministru, felicitări și mult succes pentru președinție și felicitări pentru cele patru priorități tematice pe care le-ați indicat. Eu aș dori să vorbesc despre convergența teritorială. Eu cred că nicio regiune nu trebuie să fie lăsată în urmă. Și tocmai pentru că eu chiar cred acest lucru, Așa cum am mai spus-o aici uh, la Parlamentul European, este nevoie de o agendă pentru teritoriile care sunt în urmă, zonele rurale, zonele periferice, zonele montane. Așa cum știți, există o agendă pentru zonele urbane, e nevoie și pentru restul teritoriilor, pentru restul zonelor, o agendă. Vreau să știu dacă poate prin uh, intermediul unei inițiative pe care poate să o lansăm noi, veți putea primi anumite sugestii pentru a putea face progrese în această agendă. Eu cred că ar fi foarte important pentru președinția dumneavoastră. România are astfel de zone periferice, rurale, montane și ar fi foarte important să progresăm. Permiteți-mi, vă rog, că mai îmi rămâne o secundă. Peste 20 de milioane de tineri vor vota pentru prima dată pentru aceste alegeri europene. Ce doriți să faceți pentru a implica mai mult și pentru ca să-i ajutați să vină la vot la alegerile europene? Mulțumesc. Domnul Nica, un minut domnule președinte doamnă prim ministru stimați membri ai guvernului uh, în primul rând vreau să o felicit pentru maniera clară în care ați prezentat care sunt uh, prioritățile și programul de activități ale președinției româniei și în același timp vă rog ca să nu fiți induși puțin în eroare sau să vă aflați într o confuzie pentru că unele dintre discursurile avute de colegii din parlamentul european nu au avut legătură nici cu programul de activități și nici cu președinția româniei ci doar cu debutul prematur al unei campanii uh, electorale și să nu fiți supărați cum nici pe domnul verhofstadt trebuie să l înțelegeți are și domnia sa o mică înțelegere cu un partiduleț în românia nu face pragul electoral și această stare de enervare trebuie să o puneți și pe seama acestei nerealizări. în rest vreau să vă încurajez împreună cu cei aproape două sute de funcționari de la reprezentanța româniei din bruxelles alături de sutele de funcționari care în românia pregătesc președinția româniei să urmați acest calendar pe care l ați prezentat doamnă prim ministru pentru că cei patru piloni pe care i ați prezentat convergența siguranța o europă globală și o europă a valorilor este un lucru care pentru românia va rămâne în istorie și acest lucru va fi în continuare memorat și va fi ținut uh, uh, ca fiind cel mai important pas politic pe care l a avut românia și pe care l au românii în uniunea europeană. mulțumesc domnule președinte. succes doamnă prim ministru! vă mulțumesc domnule nica. acum doamna toia un minut. Stimate domnule președinte, o salut uh, pe doamna președinte a Consiliului în exercițiu, care este fosta noastră colegă în Parlamentul European, în grupul nostru. Aș dori să subliniez câteva aspecte, pentru că multe uh, chestiuni au fost deja menționate de către colegii de la grupul meu și sunt de acord cu ceea ce au spus ei. Aș dori să revin asupra două aspecte. Pilonul social care este unul din cele, cei patru piloni pe care președinția română i-a prezentat ca și prioritari. E foarte important ca aici să capacităm Europa, să avem o Europa puternică în această fază critică pentru toate țările, pentru multe țări cel puțin. Atenția pe aspectele sociale pe care, le pe care o merită cetățenii noștri trebuie să fie acordată Europa trebuie să se apropie mai mult de nevoile lor, de ocupare, de uh, ajutorul pentru copii și așa mai departe. Alt aspect important este industria. O Europa care crește este și o Europa care poate să fie mai aproape de necesitățile oamenilor. De aceea este foarte important, mă gândesc aici la programele Orizont 2020 sau altele, care ar putea să ajute pentru ca să tragem concluziile care trebuie. Mulțumesc, domnul Danti, un minut. Nicola, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă prim-ministru, bine ați revenit în Parlamentul European. Iminența alegerilor europarlamentare lasă puțin timp președinției României să finalizeze mandatele legislative împreună cu Parlamentul European. M-aș referi la o temă importantă, cea a pieței unice, care este recunoscută de toată lumea ca unul dintre succesele integrării europene, dar care mai are încă multe puncte slabe, deși și există preocupări care au alimentat și antieuropeismul în ultimii ani. Eu cred că Trebuie să mergem în direcția finalizării pieței unice, definind un cadru clar în acest sens, în special și în ceea ce privește transformările digitale. Și, în fine, aș dori să mă opresc la o temă, cea a regulamentului în ceea ce privește supravegherea piețelor și sper că împreună cu președinția română vom putea finaliza negocierile în următoarele săptămâni. Eu cred că este necesar să îi asigurăm pe cetățenii europeni că produsele care se află în circulație sunt sigure și conform legii, în special cele vândute online. Avem nevoie de acest lucru pentru a proteja mai bine consumatorii europeni și pentru a garanta competitivitatea întreprinderilor noastre. Mulțumesc. Am 25 de persoane înscrise pentru procedura intervențiilor spontane. Nu voi putea da cuvântul tuturor. 10 persoane vor putea interveni în funcție de apartenențele de grup. Domnul Pașcu, aveți cuvântul. Vă rog, un minut. Doamna prim-ministru, domnule președinte, fiecare președinție trebuie să acționeze pe trei linii unu să continue lucrurile de unde le a lăsat președinția anterioară doi să își atingă obiectivele proprii și trei să se încadreze în peisajul concret în care se găsește uniunea europeană la momentul respectiv românia și a conturat programul respectând aceste cerințe. astăzi când ordinea internațională liberală bazată pe reguli clare se află sub asalt românia își propune ca prin președinție să contribuie la întărirea uniunii europene ca pilon principal al acestui sistem în același timp să nu uităm că uniunea europeană rămâne puternică nu numai ca instituție în sine ci și datorită efortului propriu al fiecărui stat membru căci în lumea de astăzi și de mâine protecția oferită de instituțiile ordinii de până acum va trebui dublată de eforturi economice politice și militare proprii ale țărilor membre în paralel cu cele pentru întărirea uniunii noastre ori aceste obiective nu pot fi atinse prin urmărirea unor mize politice mărunte prin discriminare sau izolare ci prin colaborare corectă și cinstită între toți membrii uniunii europene. Mureșan, un minut, vă rog. Mureșan. Vă mulțumesc, domnule președinte stimată doamnă prim ministru stimați colegi preluarea pentru prima dată a președinției consiliului uniunii europene este un moment istoric pentru țara noastră și vreau să spun foarte clar această președinție aparține în primul rând poporului român și vreau să spun la fel de clar poporul român este pregătit pentru această primă președinție a uniunii europene vedem cum de doi ani de zile în românia oamenii se manifestă chiar public în stradă în apărarea valorilor europene pentru apărarea statului de drept a unei justiții independente și o fac cu drapelul uniunii europene în mână. dar pe lângă faptul că președinția uniunii europene este o onoare ea este și o responsabilitate iar guvernul dumneavoastră doamnă prim ministru va avea responsabilitatea de a gestiona câteva mari teme europene în primul rând bugetul uniunii europene pentru următorii șapte ani. trebuie să oferim beneficiarilor beneficiarilor de fonduri europene cât mai rapid certitudine cu privire la sumele de bani și condițiile în care fondurile europene vor fi primite brexit va trebui să gestionăm situația ca urmare a votului în această seară și va trebui să oferim milioanelor de cetățeni europeni aflați în marea britanie certitudine cu privire la propriul viitor și în al treilea rând românia are oportunitatea de a pune situația din vecinătatea estică a uniunii europene pe agenda uniunii europene dar înainte de toate aveți obligația de a respecta valorile europene asta așteaptă uniunea europeană și asta așteaptă poporul român. vă mulțumesc. haideți să încercăm să respectăm și timpii de vorbire vă rog. Domnul Maria să are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vorbesc despre problema migrației, pentru că am o senzație deja vu. Consiliul nu uh, va fi la înălțime, țările continuă uh, ca înainte, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și nu dorește nimeni să modifice regulamentul Dublin 3. Grecia și Italia au devenit țarcuri în care se țin uh, imigranții ilegali. Migranții vin acum pe granițele terestre, prin Turcia, pentru că bărcile se scufundă. În sfârșit, uh, Acum, măcar în Turcia se produc relocări. Eu vreau să se schimbe sistemul de azil. Cred că trebuie să abolim regulamentul Dublin 3. Solicitările de azil nu trebuie depuse în primul stat european în care se intră, ci ar trebui să fie uh, împărțite între statele membre. Ia un minut. Mulțumesc, doamna Grapini. Te rog, Maria, un minut. Ministru, domnule comisar, domnule președinte, stimați membri ai uh, guvernului dragi colegi vreau să vă mulțumesc celor care ați acordat încredere președinției româniei și vă asigur că și eu am făcut parte dintr un guvern cunosc foarte bine membrii guvernului sunt convinsă că va duce președinția înainte. nu o să vorbesc despre program pentru că pentru prima dată a fost un consiliu foarte larg un comitet foarte larg și noi eurodeputații am lucrat la acest program. avem oameni foarte bine pregătiți și la reprezentanță și în guvern. altceva vreau să spun este regretabil că acești colegi ai noștri care au venit cu informații false în parlament operează cu informații false când noi parlamentul european ne străduim să uh, eliminăm știrile false. suntem în pragul campaniei electorale suntem în pragul campaniei electorale dar asta nu înseamnă că trebuie să atacăm un stat membru care preia președinția. trebuie să vorbim la subiect trebuie să vorbim de președinție despre program. mi ar fi plăcut să întrebați mai multe lucruri ce se poate face cum se poate face să propuneți priorități nu să începem să vorbim despre lucruri care nu sunt lucruri pe care nu le știm și vă asigur că nu le știți. eu doresc succes președinției și vă asigur că chiar astăzi s a votat în plen un dosar unde sunt raportor și vom începe uh, negocierile instituționale și vă asigur dragi colegi că la final veți vedea ce președinție bună are românia. felicitări și mult succes! Mulțumesc, doamna Cuneva, un minut. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Πρωθυπουργέ, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă prim-ministru, mă bucur foarte mult să vă revăd aici. În 2018 uh, erați încă deputat european și ați venit împreună cu domnul Pirinski din Bulgaria și cu doamna Grapini, tot din România, la o conferință organizată de mine pentru a încerca să găsim căi de cooperare în Balcani. Cred că veți uh, continua în aceeași direcție. Ne îngrijorează totuși să auzim că România este un exemplu uh, Uh, nu foarte bun în ceea ce privește relațiile de muncă, drepturile sociale și uh, asistența socială și drepturile uh, lucrătorilor. Ați lucrat cu noi patru ani și cunoașteți prea bine prioritățile Parlamentului European, pilonul social, drepturile omului, revizuirea unui sistem european pentru azil. Acestea ar trebui să fie și prioritățile dumneavoastră. Vă doresc mult succes! Iaroca. Mulțumesc, Onorată doamnă prim-ministru, vă dorim uh, numai bine pentru președinție, vă mulțumim pentru că ați uh, prezentat prioritățile dumneavoastră. Pentru noi este importantă coeziunea la care v-ați referit, nu doar uh, în ceea ce privește diferențele economice între popoare, ci și accesul la drepturi ca cetățeni europeni. Această uh, coeziune socială și regională este foarte importantă și uh, așteptăm de la dumneavoastră să luați măsuri în acest sens, pentru că pe această temă aveți experiență. Um, știm că încercați să schimbați situația acestui stat care este unul dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană. Eu înțeleg uh, ce a spus domnul Marinescu și sunt de acord cu dumnealui. Cred că trebuie să revizităm dosarul oamenilor săraci cred că președinția dumneavoastră trebuie să transmită un mesaj Europei că 120 de Uh, mii de oameni săraci care trăiesc în Europa trebuie să aibă o situație mai bună în următorii uh, ani și cred că președinția dumneavoastră trebuie să promoveze foarte puternic acest dosar. Mult succes! Joana, prego un minut. Mulțumesc, doamna Zoană. Un minut, vă rog. Doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului României, dragi colegi, poate nu întâmplător astăzi la doisprezece ani de la aderarea româniei la uniunea europeană cu ocazia prezentării priorităților româniei la consiliul uniunii europene românia sărbătorește două aniversări extrem de importante o sută șaizeci și nouă de ani de la nașterea lui mihai eminescu marele nostru poet național tradus în peste șaizeci de limbi și ziua culturii naționale pentru noi românii ceea ce se întâmplă astăzi aici acum în parlamentul european când românia prin vocea doamnei prim ministru viorica dăncilă își prezintă viziunea sa asupra mandatului președinției uniunii europene reprezintă un al treilea moment de sărbătoare o sărbătoare care ne face să ne simțim cu adevărat fii și fiice ale acestei mari familii europene a popoarelor uniunii europene profit de acest prilej pentru a ura mult succes doamnei prim ministru viorica dăncilă și membrilor guvernului româniei și pentru a vă ruga dragi colegi să aveți încredere în capacitatea și viziunea româniei în decursul acestui mandat este o onoare pentru mine ca și europarlamentar să lucrez la dosarele care vor fi conduse de președinția țării mele. în calitate de vicepreședintă a comisiei pentru agricultură din parlamentul european știu că politica agricolă comună este o prioritate pentru europa și de aceea doamnă prim ministru vă întreb care sunt sau care este viziunea uh, președinției româniei și ce își propune președinția româniei în raport cu această politică europeană? vă mulțumesc. Domnule Președinte, Domnul Mulțumesc. Uh, foarte scurt, uh, uh, doamna prim ministru în ultimele luni și dumneavoastră și membrii guvernului dumneavoastră au criticat comisia europeană ați susținut în numeroase rânduri că ă, activitatea comisiei europene este bazată pe dezinformare pe superficialitate. de asemenea ați criticat și dumneavoastră și membrii guvernului dumneavoastră rezoluția parlamentului european susținând de asemenea că forțe străine au manipulat și își bazează poziția pe neadevăruri. cum credeți că veți putea lucra cu comisia și cu parlamentul partenerii instituționali după ce ați sădit neîncredere și ați spus de altfel și românilor că nu trebuie să aibă încredere în comisie și în parlament? chiar aici de altfel unii dintre foștii dumneavoastră colegi au spus același lucru. mai vreau să vă spun ceva în momentul în care dumneavoastră discutați despre prioritățile președinției române în românia un post de televiziune are suspendată emisia pentru că a îndrăznit să prezinte imagini de la protestul din zece august. aș vrea să i transmiteți domnului bullmann că situația presei din românia este o combinație de propagandă de presiune asupra jurnaliștilor și că nu mai există presă liberă în românia asta ar trebui să vă îngrijoreze doamnă prim ministru dacă nu ați fi într o logică ceaușistă dacă nu ați dori să reveniți la timpurile în care propaganda era preferată adevărului. veți fi cu adevărat europeană dacă vă veți trezi doamnă prim ministru de la putere. domnul ruonen un minut vă rog.

Consiliului sunt multe dosare importante pe masă, sper să facem progrese în următoarele câteva luni. Vreau să mă refer la directiva privind protecția denunțătorilor, avertizorilor de integritate. Ei sunt foarte importanți, indiferent dacă sunt în sectorul public sau privat, ei trebuie să poată avea încrederea că nu vor exista represalii dacă raportează infracțiuni. Ei dacă nu au certitudinea că vor fi protejați, nu vor uh, raporta uh, ilegalități și le vor continua ani de, de zile. Um, serviciile juridice ale Parlamentului nu au găsit nicio problemă cu temeiul directivei, uh, însă și sperăm să nu se blocheze la Consiliu această directivă Sperăm că președinția română va face tot posibilul pentru a promova un rezultat pozitiv al negocierilor, astfel încât avertizorii să uh, aibă protecție minimă la nivel european. Mulțumesc! Tapardel, pre- Urmează doamna Țapardel, vă rog. Dragi colegi, preluarea președinției de către țara mea reprezintă un eveniment major pentru România și România va dovedi întregii Uniuni Europene valoarea și capacitatea sa administrativă, precum și rolul important pe care îl va juca în gestionarea afacerilor europene și în definirea viitorului construcției europene. Trebuie să înțelegeți că România deține o poziție strategică și va deveni un lian și un factor de echilibru care să armonizeze interesele divergente, care de mult multe ori au despărțit estul de vestul europei. românia este o țară profund europeană și cred că este mai important ca niciodată ca în această perioadă plină de provocări să dăm dovadă de unitate și solidaritate pentru binele tuturor românilor. regret să vă spun domnule verhofstadt doamnă keller și altora care au luat cuvântul astăzi că vă aflați într o mare eroare și că informațiile dumneavoastră sunt incorecte și sunteți victima unor manipulări grosolane sunt regretabile atacurile pe care le faceți astăzi la adresa româniei și a guvernului său și cred că acestea se înscriu în logica unei campanii electorale. românia este un stat de drept iar guvernul româniei susține drepturile și libertățile fundamentale ale românilor în timp ce președintele româniei prietenul dumneavoastră și al popularilor europeni ignoră constituția și deciziile curții constituționale. în final dacă ne dorim o europă corectă și egală pentru toți membrii săi sper ca anul două mii nouăsprezece să fie anul unei uniuni fără mcv pentru românia și bulgaria și cu un spațiu schengen consolidat prin integrarea deplină a româniei și bulgariei. vă mulțumesc dragi colegi grație Președinte. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Ansip. Mulțumesc, domnule președinte, onorată doamnă prim-ministru, onorați deputați europeni. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere foarte intensă. După cum știți, în timpul președinției României se va petrece Brexitul, vor avea loc alegeri pentru Parlamentul European și vor continua negocierile privind cadrul financiar multianual. În același timp trebuie să încheiem negocierile legate de 242 de propuneri diferite. Vom uh, facem uh, o treabă bună împreună, așa cum a spus uh, președintele Claus Iohannis săptămâna trecută la București. În timpul vizitei Colegiului Comisarilor la București, am înțeles foarte clar că miniștrii români iau în serios aceste cuvinte. Aștept cu interes să avem o cooperare fructuoasă între Parlamentul European Comisia Europeană și Guvernul Român pe durata președinției române. Vă doresc mult succes în această președinție română a Consiliului European și vă mulțumesc! Ora al prim ministru are acum cuvântul doamna prim-ministru Dăncilă. Domnule președinte, am ascultat cu foarte multă atenție discursurile colegilor, foștilor colegi din Parlamentul European. Sincer să fiu, mă așteptam la propuneri, mă așteptam la soluții, la o abordare pozitivă, astfel încât toți cetățenii europeni care astăzi privesc către noi să vadă în luările de poziții răspunsuri la problemele care îi preocupă răspunsuri la problemele existente pentru diferite categorii sociale pentru diferite regiuni și pentru diferite țări. așa cum am spus într o luare de cuvânt anterioară nu am venit să dau socoteală pentru anumite lucruri am venit aici în parlamentul româniei ca prim ministru al unei țări care deține parlamentul european ca prim ministru al româniei ca să găsim împreună soluții care să facă o uniune europeană puternică o uniune europeană care să fie mult mai apropiată de cetățenii din toate statele membre. vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte pentru pentru cuvintele frumoase pentru încrederea pe care comisia o acordă președinției consiliului uniunii europene deținută de către românia. avem nevoie de sprijinul dumneavoastră și sunt convinsă că împreună cu comisia europeană cu parlamentul european vom asigura stabilitate și consens pentru dosarele și provocările pe care le avem pe agenda europeană. am să încerc să dau răspunsuri la câteva din problemele ridicate. domnule stolojan miniștrii noi au experiență au asigurat președinția din umbră și au luat legătura atât cu președinții comisiilor din parlamentul european dar și cu comisarii de linie referitor la fiecare domeniu în parte. cu siguranță ne sprijinim pe secretariatul general al consiliului uniunii europene. vă rog să nu plecați cu o idee preconcepută că miniștrii din cabinet nu gestionează dosarele sau că nu vor fi în stare să dea răspunsuri pozitive problemelor pe care le au de rezolvat din partea dumneavoastră ca și român mă așteptam să aveți încredere în miniștrii româniei și în capacitatea româniei. îmi spuneți despre întâlnirea și obligația primului ministru de a se întâlni cu prim miniștrii din franța sau din olanda. am toată deschiderea să fac acest lucru am toată deschiderea să merg în parlamentul olandez și am toată deschiderea să transmit președintelui româniei să abordeze aceste subiecte în consiliul european pentru că dânsul participă la consiliul european. legat de zona euro planul pentru aderarea la zona euro a fost finalizat în luna decembrie două mii optsprezece se află deja tipărit și cuprinde pașii pe care trebuie să i facem în această direcție deci ne am ținut de cuvânt și dacă vreți acest program suntem uh, la dispoziția dumneavoastră să vi l oferim. îi mulțumim domnului președinte uh, lider al grupului S&D pentru susținere și uh, îi garantăm faptul că susținem statul de drept dar în același timp susținem și drepturile omului susținem și drepturile celor care au suferit în urma unor decizii greșite din partea justiției. domnul verhofstadt îmi pare rău că a plecat de aici cunoaștem vreau să l asigur că noi cunoaștem dosarele și provocările pe care le avem în față tocmai de aceea am cerut consens pentru că avem nevoie de codecizie avem nevoie de consens și vom lucra în această direcție. în același timp mă așteptam ca un lider de grup politic să vină cu aprecieri legate de agenda europeană nu pe probleme interne ale unei țări care tocmai a preluat președinția consiliului uniunii europene pentru credibilitate cred că trebuie să vorbim în cunoștință de cauză și aș vrea să știu din partea domnului verhofstadt ce reproșează guvernului româniei. în același timp îi solicit domnului verhofstadt să îi lase pe români să hotărască singuri să creadă în onestitatea lor și să nu încerce să inducă propriile convingeri către români și colegii mei sunt convinsă că pot veni cu sugestii pentru alte țări dar cred că trebuie să lăsăm fiecare popor și cetățenii fiecărui popor să creadă să aleagă și să aibă propriile convingeri. doamnă keller spuneți că mii de români au ieșit în stradă pentru buna guvernare cred că ați fost dezinformată legat de buna guvernare. vreau să vă dau doar câteva cifre care să arate ce înseamnă bună guvernare în românia avem creștere economică peste patru deficit economic doi nouăzeci și doi șomaj sub patru investiții în românia crescute cu peste zece cred că aceasta înseamnă bună guvernare și cred că dezinformările unor colegi din guvern din parlamentul european au indus această percepție. dacă vreți vă trimitem toate cifrele și tot ceea ce a făcut guvernul româniei pentru a asigura creșterea nivelului de trai și o bună guvernare pentru românia și pentru români cred că ar trebui să comparați și cu rezultatele altor țări și probabil atunci veți vedea că românia are un guvern care știe ce are de făcut și care s a preocupat de problemele românilor și ale româniei. ne a întrebat domnul paksas de ce interesul pentru unificarea uniunii europene a fost înlocuit de cel pentru divizarea uniunii europene cred că este o întrebare pe care trebuie să ne o punem fiecare dintre noi. cred că trebuie să lucrăm mai mult și să vedem ceea ce ne unește și să vedem mai puțin și să apreciem mai puțin ceea ce ne desparte pentru că numai împreună uniți numai prin coeziune putem să facem pași importanți pentru uniunea europeană vreau să mulțumesc mariei joo pentru cuvintele foarte frumoase și într adevăr summitul de la sibiu ne va oferi oportunitatea ca împreună să creionăm viitorul uniunii europene. cred că a vorbi despre viitorul uniunii europene înseamnă a găsi împreună indiferent de grupul politic și toate instituțiile europene cele mai bune soluții care să ne apropie de cetățeni astfel încât să avem un viitor unit și un viitor cât mai bun pentru cetățenii din uniune. domnule hkmark guvernul trebuie să combată corupția amnistia am spus de nenumărate ori nu am niciun act normativ pe masa guvernului referitor la acest lucru nu vrem să apărăm pe nimeni vrem doar să protejăm cetățenii a căror drepturi au fost încălcate și m aș bucura foarte mult ca atunci când vorbim de statul de drept atunci când vorbim de justiție să luptăm cu toții împotriva corupției și guvernul româniei va face acest lucru dar în egală măsură să protejăm drepturile cetățenilor care au fost afectați de decizii ale justiției de protocoale secrete între justiție și serviciile secrete. cei care țipă acum tare că luptă împotriva corupției că vor să lupte pentru statul de drept mulți dintre ei vor să ascundă ceea ce s a întâmplat de fapt în românia și care de fapt au fost parte a acestui sistem care a dus la încălcarea drepturilor omului. domnule marinescu poziția dumneavoastră împotriva guvernului româniei este nejustificată. ați spus că au fost atacuri ale guvernului psd alde împotriva justiției. eu nu îmi amintesc și nimeni niciun român nu cred că poate să spună că guvernul româniei da, a luat o decizie împotriva justiției. toate legile referitoare la justiție au fost votate în parlamentul româniei iar parlamentul româniei este expresia votului cetățenilor români. ați vorbit de fonduri europene cred că v ați referit la guvernul tehnocrat pentru că noi pe timpul guvernării noastre într un an de zile am recuperat avem douăzeci și șase absorbție fonduri europene fără a mai pune la socoteală agricultura față de douăzeci și șapte cât este media europeană. eu cred că faptul că acest guvern este de partea românilor este dovedit de măsurile pe care le luăm și nu de cei care au votat aici în parlamentul româniei în parlamentul european împotriva propriei țări. doamnă bresso într adevăr convergența teritorială este foarte importantă și nicio regiune nu trebuie lăsată în urmă zone rurale zone periferice zone montane vom primi cu mare deschidere toate sugestiile pentru a avansa acest subiect pe agenda noastră. mi ați spus că douăzeci de milioane de tineri vor vota pentru prima dată și ce putem să facem pentru a i convinge să vină la vot? în primul rând trebuie să arătăm că avem soluții pentru ei. în al doilea rând trebuie să arătăm că disputa noastră nu este între grupuri politice între cetățeni de multe ori ai aceluiași stat membru și că disputele noastre și că soluțiile noastre sunt pentru ei că putem aduce plusvaloare și că ei trebuie să se regăsească în deciziile pe care le luăm în instituțiile europene și cred am încredere că împreună putem face acest lucru am încredere în deputații europeni am încredere în comisia europeană am încredere în consiliu că împreună vom putea da în următoarele șase luni răspunsurile pe care le așteaptă acești douăzeci de milioane de tineri răspunsurile pe care le așteaptă cei peste cinci sute de milioane de cetățeni europeni doamna jrka dar sper să nu greșesc numele ne spuneți că suntem un stat sărac și că trebuie să facem ceva în această direcție. în ultimul an tocmai acest lucru am făcut am crescut nivelul de trai am văzut că austeritatea nu este o soluție pentru țara noastră și nici pentru alte state membre am crescut salariile am crescut pensiile am crescut salariile medicilor am crescut salariile cadrelor didactice am crescut indemnizațiile pentru persoanele defavorizate am investit în mediul rural în orașele mici. tocmai aceste lucruri cred că trebuie să le facem pentru a nu vorbi de sărăcie dincolo de deciziile pe care trebuie să le luăm împreună la nivel european. și ultimul lucru la ultima întrebare la care vreau să răspund de fapt ultimele acuze m am gândit mult dacă merită sau nu merită să dau acest răspuns dar eu cred că trebuie ca cetățenii să facă diferența între o atitudine ostilă și o atitudine deschisă. domnule preda guvernul româniei și prim ministrul româniei nu critică parlamentul european și comisia europeană. eu am fost europarlamentar și întotdeauna am susținut atitudinea pro europeană. după nouă ani în parlamentul european în care nu am făcut scandal ca dumneavoastră în care am făcut front comun cu toate soluțiile pozitive pentru instituțiile europene nu pot să mă poziționez împotriva acestor instituții. am criticat rezoluția pentru că am crezut și cred că trebuie să avem această unitate de măsură. ați vorbit despre protestele din românia din zece august ce spuneți despre protestele din franța? ce atitudine aveți dumneavoastră? eu nu am să mă refer la acest lucru pentru că franța își ia propriile decizii dar franța și niciun alt europarlamentar din franța nu a venit să critice propria țară aici în parlamentul european. eu cred că trebuie să avem încredere în instituțiile europene și cred că atitudinea noastră contează pentru cetățenii care ne privesc de acasă ați făcut o afirmație foarte gravă legată de libertatea presei. vă asigur stimați colegi stimați foști colegi domnilor comisari asigur parlamentul european că guvernul româniei nu are nicio legătură cu acest aspect dar asta înseamnă dezinformare asta înseamnă Eh, ceea ce nu trebuie să facem de acum încolo. într adevăr un post de televiziune a avut întreruptă emisia pentru zece minute lucru decis de consiliul național al audiovizualului. nu știu care este motivul nu are guvernul româniei nicio legătură cu acest lucru dar în același timp trebuie să vedem pentru a da mai multă încredere în deciziile noastre și în noi ca și proeuropeni să fim atenți la afirmațiile pe care le facem și să vorbim ceea ce reflectă realitatea pentru că altfel fiecare dintre noi vom fi judecați dar mai important va fi judecată această construcție europeană care merită un viitor bun. vă mulțumesc încă o dată mizez foarte mult pe susținerea parlamentului european pe susținerea comisiei europene și îmi doresc și ne dorim la toți succes pentru parcursul nostru pro european. vă mulțumesc. Astfel se încheie această dezbatere. Pe ordinea de zi figurează